Vorsitzender. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați deputați în uh, această comisie, doamnelor și domnilor, din sală și din afara sălii, mă bucur foarte mult să vă pot prezenta astăzi uh, viziunile mele cu privire la cele două politici cheie care fac parte din portofoliul meu, politica europeană de vecinătate și negocierile Uniunii Europene de aderare. Mă bucur foarte mult de colaborarea cu dumneavoastră pe aceste teme atât de importante și părerile dumneavoastră sunt extrem de importante pentru mine pentru ca să știu cum va arăta rolul în viitor pe care îl voi ocupa. Uniunea Europeană a început ca un proces unic de pace prin integrare regională. Atât politica de extindere cât și politica de vecinătate sunt o continuare, de fapt, a acestui proiect, proiect măreț care se bazează pe valorile noastre fundamentale să nu uităm că acum doi ani am primit uh, premiul Nobel pentru pace noi, Uniunea Europeană. Aș dori să îmbunătățim profilul Uniunii Europene în aceste două câmpuri politice. Uniunea Europeană trebuie să fie mai prezentă la fața locului și mai vizibilă pentru a ne reprezenta interesele proprii fundamentale și pentru a putea fi un partener esențial pentru statele noastre vecine. Uniunea Europeană trebuie să fie inteligentă și vigilentă la stabilirea obiectivelor sale, să fie foarte sigură pe ea în rolul său de actor cheie în propria sa vecinătate și să fie ofensivă în ceea ce privește comunicarea față de ceea ce facem noi, față de cetățeni și față de uh, țările din uh, afara Uniunii. Aceasta este misiunea mea, tot timpul în colaborare strânsă cu Parlamentul European și uh, cu înaltul reprezentant pentru uh, politică externă și vicepreședintea Comisiei. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să încep acum cu extinderea. Președintele Comisiei, domnul Juncker, a spus că nu va mai avea loc nicio extindere în următorii cinci ani, pentru că acum este momentul să consolidăm ceea ce s-a obținut uh, acum cu cei 28 de membri în această Uniune. În mod realist vorbind, niciun partener nu va fi gata în acești cinci ani. Parata aceasta însă nu înseamnă un blocaj în activitățile noastre, ci din contră. Rolul meu va trebui să fie să ajutăm aceste țări să se pregătească, care doresc să intre în Uniunea Europeană și să ne asigurăm că toate criteriile sunt respectate. În mandatul meu de comisar pentru politică regională, am văzut că există o necesitate clară de a pregăti noi membri ai Uniunii în mod foarte conștiincios pentru viitoarele responsabilități. Văd în aceste chestiuni uh, trei puncte importante, make or break, totul sau nimic, cumva, pentru extinderile viitoare și pentru negocieri. Rolul pe care îl joacă statul de drept și drepturile fundamentale, economia și o, funcțional, o democrație funcțională. Aceste trei trebuie să fie cuplate cu o capacitate administrativă și sunt esențiale, iar în negocierile noastre, motoul meu va fi calitate înainte de viteză. Chiar la începutul mandatului voi face propuneri cu privire la cum putem să susținem aceste priorități de reformă mai bine. Cu privire la justiție și statul de drept, voi colabora cu primul vicepreședinte, comisarul pentru justiție, consumator și egalitate de gen și cu comisarul pentru migrație și afaceri interne. Voi încerca să abordez problema crimei organizate, corupției, reformei uh, administrației publice și uh, a justiției independente și profesioniste. Toate acestea sunt baze pe care nu putem să facem niciun compromis. Același lucru este valabil și pentru drepturile fundamentale. Discriminarea nu are ce căuta în societățile care doresc să adere la Uniunea Europeană. A doua chestiune esențială este economia și eforturile pe care le facem noi pentru creștere și ocupare. Aș dori să ne uităm din altă perspectivă la criteriile economice pentru aderare. Haideți să învățăm din experiența semestrului european și să ne asigurăm că criteriile noastre de extindere cu adevărat oferă o susținere partenerilor noștri pentru ca ei să poată atinge standardele de care vor avea nevoie atunci când vor fi membri și de îmbunătățire a prosperităților. Pentru ca reformele structurale să fie un succes și să fie sustenabile, trebuie să aducă beneficii tangibile pentru cetățeni. Voi încerca de asemenea și să introduc reforme în politicile regionale, adică să folosesc ceea ce am făcut până acum pentru a încuraja partenerii să-și continue eforturile de creștere și să-și identifice punctele forte în domeniul competitivităților, în domenii care necesită reformă. Pentru a putea avea o susținere publică, trebuie să avem uh, o folosire bună a instrumentului de preaderare, IPA, și să colaborăm foarte bine cu instituțiile internaționale financiare pentru a crea o masă critică în domeniile cheie și pentru a avea rezultate mai vizibile. Și al treilea punct esențial este o democrație adevărată și profundă. Acest Parlament și Parlamentele naționale contribuie la procesul de reformă în țările de extindere, având în vedere nevoia de alegeri corecte și uh, de o mass media independentă, dar și uh, nevoia de guvernanță și guvern inclusiv și transparent și contez pe susținerea dumneavoastră în acest sens. Aș vrea de asemenea să lucrăm mai strâns cu societatea civilă pentru a ancora aceste reforme. Ziceam că nu vreau să avem un blocaj și, într-un fel, chiar aș vrea să accelerăm activitățile noastre în legătură cu partenerii noștri de preaderare. Trebuie să facem tot posibilul pentru a promova cooperarea regională și pentru a rezolva chestiunile bilaterale. Partenerii noștri nu pot să progreseze pe calea europeană dacă nu depășesc uh, moștenirea din trecut, în primul rând. Voi face tot posibilul pentru a stabiliza regiunea, mai ales printr-o promovare a unui dialog mai profund între Belgrad și Priștina. Țările din Balcanii de Vest trebuie să fie mult mai bine conectate, interconectate, dar și conectate cu Uniunea Europeană. Această regiune nu trebuie să fie o pată albă pe hărțile noastre sau pe hărțile de cale ferată sau de energie, a rețelelor de energie. Este în interesul tuturor ca transportul și infrastructura de energie în Balcanii de Vest să fie aliniată cu rețelele TNT și TNE. Avem obiective concrete și acest lucru ar putea să îmbunătățească în combaterea tensiunilor uh, politice transfrontaliere. Aș vrea să-mi folosesc de asemenea experiențele în calitate de comisar pentru politică regională pentru a mă asigura că investițiile acestea sunt eficiente, foarte bine gestionate și bine țintite și voi încerca să revitalizăm cooperarea bazându-mă pe experiența mea de dezvoltare a rețelelor în macroregiunile Uniunii Europene. De exemplu, voi încerca de asemenea să combat uh, fuga de creiere și să încerc să o transform într-un fel de circulare a inteligenței în Uniunea Europeană și în programe de mobilitate. În final, Uniunea Europeană trebuie să rămână o ancoră și în același timp un motor a reformelor în Turcia. Aș vrea să modernizăm Uniunea Vamală și să o extindem pentru ca să acopere și servicii, achiziții publice și produse agricole. Va trebui să continuăm toate interesele acestea comune, dar negocierile de aderare nu vor progresa decât dacă și uh, liderii Turciei se vor angaja fără rezerve în ceea ce privește respectarea drepturilor universale și a punerii în aplicare a reformei, uh, agendei de reformă. Stimați deputați, când s-a elaborat politica de vecinătate acum 10 ani, cine putea să prevadă toate instabilitățile și tumultul la care am fost expuși în susul, sudul și estul uh, continentului? Dacă ne implicăm mai activ în vecinătatea noastră, aceasta nu înseamnă doar să creăm o, o, un spațiu de democrație și de prosperitate, ci unul pe termen lung. Este vorba de garantarea securității noastre proprii, de respectarea și garantarea valorilor universale și de uh, urmărirea unui interes comun chiar acum. Prioritatea mea va fi să ne asigurăm că facem tot posibilul pentru a rezolva criza actuală din Ucraina. Scopul nostru general trebuie să fie găsirea unei soluții care să respecte integritatea teritorială a Ucrainei, suveranitatea și independența, dar și dreptul internațional. Trebuie să susținem dreptul fundamental al Ucrainei și al poporului său de a-și face alegerile strategice după cum doresc. Semnarea acordului de asociere UE-Ucraina și ratificarea de către Parlamentul European a fost un jalon important care va aduce legături mai puternice, politice și economice între Uniunea Europeană și Ucraina, dar va aduce și o stabilitate mai adâncă și prosperitate pe continentul european. Politica europeană de vecinătate este un cadru pentru angajamente indispensabile către Est și Sud. Cu toate acestea, trebuie să fie întotdeauna în pas cu situațiile actuale. Președintele Juncker m-a rugat să fac recomandări în primul meu an uh, în această funcție nouă, dacă sunt confirmat, și aș vrea să mă consult pe această temă cu dumneavoastră, bineînțeles, înainte să vedem care este situația foarte clar. Mai întâi, am spus întotdeauna că PEV trebuie să aibă o abordare diferențiată față de toate țările care sunt parte în acest program și acum acest lucru trebuie să fie o realitate. Mm. În al doilea rând, politicile noastre trebuie să fie mai flexibile și să permită un răspuns rapid atunci când partenerii noștri au nevoie de noi. În al treilea rând, vreau să fim siguri că avem instrumentele care trebuie pentru ca să putem coopera pe toate domeniile cheie, incluzând aici energia, comerțul și migrația. Și în al patrulea rând, avem nevoie de un sentiment de proprietate mai puternic în aceste valori cu, cu vecinii noștri, avem nevoie de un ownership mai bun și de o implicare mai bună a societății civile în sensul larg, incluzând uh, întreprinderile. Adică aș dori să vă spun și că atunci când partenerii noștri trebuie să aibă o guvernanță mai bună și Uniunea trebuie să își respecte promisiunile. Când partenerii nu își respectă promisiunile, atunci trebuie să avem o strategie mai clară pentru a ne urmări interesele noastre și în același timp pentru a menține influența noastră, în același timp rămânând foarte fidel principiilor noastre. În Est, parteneriatul estic oferă un cadru foarte, cadru foarte bun, care trebuie însă să se adapteze la evenimente. Sunt foarte hotărât hotărât să mă asigur că Ucraina, Georgia și Moldova vor primi toată susținerea de care au nevoie pentru ca să poată să-și facă alegerile democratic și pentru ca să poată să facă reforme politice și economice necesare. Grupul de susținere al Comisiei pentru Ucraina va juca un rol cheie ca un fel de punct focal pentru toată activitatea noastră și va încerca să continu, contribuiem în cer scuze, la reconstruirea Ucrainei de Est. Aș vrea să îmbunătățesc și cooperarea cu Armenia și Azerbaijan și doresc să accelerăm politica noastră de angajare în Belarus. Aș vrea să o susțin pe Federica Mogherini în îmbunătățirea rolului Uniunii Europene și aș vrea să contribuim la rezolvarea conflictelor înghețate în uh, vecinătatea estică. Împreună cu un alt reprezentant vicepreședinte, aș dori de asemenea să îmbunătățesc dialogul cu Rusia. Rusia nu ar trebui să subestimeze hotărârea Uniunii Europene de a-și uh, respecta principiile, dar ar trebui să înțeleagă de asemenea și că politica noastră de vecinătate și parteneriatul estic nu sunt un proiect care a fost întocmit pe spinarea Rusiei. Iar în ceea ce privește dimensiunea sudică, când am spus că trebuie să fim mai clari cu principiul de diferențiere, mă gândeam la parteneri care trebuie să pună în aplicare reforme durabile, mai ales la Tunisia și la Maroc. Trebuie să încercăm să-i ajutăm pe acești parteneri să demonstreze că dialogul democratic și reformele, reformele aduc pace și prosperitate. În Siria ne confruntăm cu o criză umanitară politică și foarte gravă. Nu trebuie să permitem ca această criză să fie uitată din cauza turbulențelor în altă parte. Trebuie să facem eforturi în acest proces, trebuie să oferim ajutoare celor care suferă și trebuie să uh, încercăm să oferim ajutor și celor care îi găzduiesc, mai ales Iordania și Liban. În Egipt, o situație politică complexă și situație economică foarte dificilă au arătat că este nevoie de asemenea de un angajament constructiv și nu trebuie de asemenea să lăsăm Libia să cadă în haos. Aș vrea să îmbunătățim autoritățile statale și să susținem un dialog politic pentru a putea facilita tranziția către o ordine stabilă și inclusivă. Voi contribui voi contribui, îmi cer scuze, și la angajamentul Uniunii continuu în procesul de pace în Orientul Mijlociu, în colaborare strânsă cu doamna Mogherini, folosind toate instrumentele pe care le oferă Uniunea Europeană în momentul de față. Stimați deputați în Parlamentul European, doar un cuvânt aș vrea să vă mai spun despre țările din uh, spațiul economic european și spațiul de liber schimb. Împreună cu un altul reprezentant vicepreședinte voi lucra împreună cu acești parteneri pentru a îmbunătăți cooperarea, care uh, trebuie să insiste întotdeauna că piața internă și cele patru libertăți trebuie să fie respectate și că nu trebuie să existe un principiu a la carte. Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană și vecinii săi se confruntă acum cu provocări enorme, într-un moment în care mijloacele noastre financiare sunt foarte reduse. Uniunea Europeană trebuie să își preia această răspundere, concentrându-se mai puternic atât pe politica de vecinătate cât și pe politica de extindere. Aș dori să colaborez cu dumneavoastră și cu comisiile din acest Parlament pentru a putea asigura ca Uniunea Europeană să facă o politică proactivă și în același timp țintită față de partenerii săi pentru binele cetățenilor din aceste țări. Sunt entuziast, dar în același timp sunt și pragmatic. Așa voi începe acest mandat. Haideți să lucrăm împreună cu hotărâre și în același timp cu realism pentru ca parteneriatele cu vecinii noștri să fie îmbunătățite și să fim întotdeauna ghidați de interesele noastre proprii europene. Vă mulțumesc pentru atenție! Herzlichen Dank, Herr Kommissar.